So, heute kann ich meine Kollegin... Bună ziua, astăzi pot să-i salut nominal pe colegii mei. <laughs> Iubceva, Iutahau, Karin Karlema, Karl Schlüter, Gerbrandi și uh, Lars Jensen. Bun venit! Și domnul Cimanski a intrat în sală. Avem uh, o ordine de zi care nu presupune voturi importante, pentru că voturile le vom avea luna viitoare, dar avem câteva puncte pe ordinea de zi eh, și vă întreb dacă sunteți de acord cu ordinea de zi sau aveți propunere de modificare. Constat că nu, deci putem să o considerăm adoptată. Avem interpretare în profilul obișnuit, cu excepția Estonei și Maltezei. În ce privește întâlnirile uh, tripartite, uh, avem uh, un trialog privind directiva legată de miere, l-am avut pe 4 martie și am reușit să cădem de acord și pe 19 martie. Vom supune la vot în Comisia Envi și pentru cea de-a doua plenară din aprilie este prevăzut votul în plen. În ce privește sistemul uh, uh, certificatelor de emisii și uh, traficul aerian, nu este foarte clar dacă toate grupurile politice vor fi de acord. Cum s-a ajuns la un text de compromis care urmează să fie adoptat în Comisia Envi, dar situația este încă ușor tensionată. În cel în privința speciilor invazive, am reușit ieri să uh, cădem de acord. Ieri uh, am participat la întâlnirea uh, tripartită. Eu sunt raportor, dar după trei minute am întrerupt negocierile, am spus Comisiei și Consiliului că este o nerușinare că toate actele delegate au fost anulate, Uh, și uh, Parlamentul nu va mai avea posibilitate în niciun, fel, uh, în niciun fel să se pronunțe. Eu cred că nu trebuie să urmăm acest exemplu. Am adoptat raportul colegului Sayers, am primit un mandat foarte clar în ce privește modul în care vom acționa. Iar în ce privește CITES, ieri nu am acceptat să fim puși sub presiune și să fim privați de dreptul nostru de a ne implica în propunerile de compromis. De aceea, întâlnirea de ieri a durat doar 3 până la 5 minute. Avem și procesele verbale din 27 și 28 noiembrie și din 22 și 23 ianuarie. În dosarele noastre aveți Observații nu, le considerăm adoptate și în felul acesta trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre un schimb de opinii cu unul din membrii uh, Curții de Conturi, este uh, domnul Ian Kinci, în legătură cu implementarea instrumentului LIFE și uh, raportoarea noastră este prezentă. Eu sunt un mare fan al acestor proiecte integrate live și uh, sunt foarte uh, interesat de implementarea acestui program, deci mă interesează și analiza curții de conturi și recomandărilor pe care invitatul nostru ni le va face. Deci îi dau cuvântul domnului Jan Kins și după aceea colegii Jutta Haug. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte, pentru șansa de a participa la această reuniune și de a prezenta concluzii raportului 15 din 2013, un raport special al Curții cu privire la componenta de mediu a programului LIFE. După cum știți, cu cheltuielile Uniunii Europene pe diverse programe, programul LIFE cu bugetul de 2,5 miliarde pentru perioada 2007-2013 a reprezentat doar 1,5% din totalul cheltuielilor uh, europene legate de mediu. Trebuia să fie o platformă de dezvoltare și de schimb de bune practici, de catalizator și element de accelerare a elaborării politicii de mediu europene. În consecință, eficacitatea componentei programului de mediu LIFE este determinată de ideea dacă aceste programe și proiecte sunt un element catalizator. Având în vedere intenția Comisiei de a mări semnificativ bugetul programului LIFE pentru perioada de programare următoare, Curtea a decis să auditeze eficacitatea componentei de mediu a programului LIFE. Auditul, spre informarea vizuit sau a trecut în examinare 25 de programe cu vizite la fața locului finanțate între 2005 și 2010 în 5 state membre, printre mari beneficiari ai programului LIFE Germania, Spania, Franța, Italia și Regatul Unit. Pe ansamblu, Curtea a constatat că programul nu a fost suficient de bine proiectat și implementat, ceea ce a avut impact negativ asupra eficacității sale. Care au fost așadar principalele probleme de proiectare? Mai întâi, programul avea prea multe obiective pentru un buget relativ limitat. Proiectele finanțate în 12 domenii de politică, incluzând chestiuni și interese diferite, ceea ce inevitabil s-a tradus într-o lipsă de masă critică de proiecte bune pentru a asigura suficientă concurență și promovare a unor revoluții semnificative în politica de mediu europeană care este obiectivul uh, general al programului. În plus, acest buget limitat a fost uh, împărțit în alocații naționale care sunt repartizate statelor membre. Deși recunoaștem că scopul de a avea o distribuire proporționată a proiectelor între statele membre, asta înseamnă că aplicații de proiecte concurează în același stat membru, dar nu și cu proiecte din alte state membre. Având în vedere faptul că beneficiile de mediu ale proiectelor LIFE ar trebui să aibă în general nu o dimensiune pur națională, ci una europeană, impactul LIFE ar fi mai mare și proiectele mai bune ar fi selectate dacă acele cer de proiecte ar parcurge un concurs uh, la nivel european și nu național. În al doilea rând am criticat și lipsa de indicatori de rezultate și consecințe comuni, care apoi să fie agregați în mod periodic pentru a trage concluzii semnificative. E nevoie de o identificare la timp a programelor care, sau problemelor care afectează implementarea, nefiind o evaluare a programului, iar evaluarea e disponibilă doar la 5 ani după începerea programului, cu alte cuvinte, la 2 ani înainte de sfârșitul programului. Punctele slabe sunt inerente programului. Prin urmare, împiedică o bună realizare de la început. Auditul a constatat și probleme de implementare, în special uh, urmărirea. Comisia n-a justificat întotdeauna suficient uh, selectarea proiectelor, <clears throat> ceea ce e valabil în special pentru evaluarea unor aspecte pe care noi le-am considerat esențiale pentru eficacitatea proiectelor LIFE. Caracterul demonstrativ, inovativ, uh, semnificația problemei de mediu, calitatea acțiunilor prevăzute, potențialul de replicare pentru rezultatele proiectului, ceea ce nu doar că subminează transparența sistemului de selecție, ci aduce și riscul ca aspecte importante din propuneri <clears throat> să nu fie evaluate adecvat, cu consecințe negative pentru eficacitatea proiectelor și a programului în ansamblu. <clears throat> să acordați insuficientă atenție rezultatelor reale obținute de proiecte și dacă acestea pot fi uh, <clears throat> sprijinite și sau replicate și în altă parte. Ca să vă dau un exemplu, beneficiarii pregătesc rapoarte de implementare și finale atunci sau în care își prezintă punctele de vedere cu privire la rezultatele și realizările proiectelor. O echipă de monitorizare care urmărește proiectele în numele Comisiei a trecut în revistă aceste rapoarte. Auditul a arătat că deși beneficiarii au tendința naturală de a fi excesiv de optimiști când evaluează realizările propriilor proiecte, multe afirmații ale beneficiarilor erau pur și simplu copiate de echipa de monitorizare în raportul lor. Am constatat că la 72% dintre proiecte <clears throat> realizările raportate de beneficiari și avizate de echipa de monitorizare erau uh, exagerate. Prin urmare, e riscul ca realizările programului în ansamblu să fie și ele estimate excesiv. După cum am spus anterior, unul dintre obiectivele cheie ale programului LIFE este să funcționeze drept catalizator pentru a elabora politici de mediu și acțiuni în domeniu. O condiție necesară este <clears throat> ca rezultatele proiectelor să fie diseminate adecvat, pe scară largă, să fie replicate și sprijinite eșantionul examinat a arătat că există lacune serioase în această privință, chiar când proiectele sprijinite duc la rezultate pozitive de mediu. Programul n-a reușit în mod eficace să disemineze și să le uh, repete pentru a pune la scară europeană rezultatele pe scară mică. De exemplu, pentru beneficiari de proiecte care sunt companii private, proiectele sunt adesea considerate ca prezent un avantaj strategic, prin urmare, pentru a apăra know-how-ul Activitățile de diseminare sunt adesea limitate la acțiuni comerciale și nu includ o descriere cuprinzătoare a proiectului, ceea ce reduce semnificativ posibilitățile de replicare și, prin urmare, impactul de mediu al proiectului. De fapt, doar 8 din 23 proiecte finalizate pe care am vizitat au fost sau uh, au posibilitatea de a fi uh, replicate, ceea ce nu ni se pare că e un rezultat prost. Curtea face mai multe recomandări care se menite să se ocupe de toate problemele identificate, să îmbunătățească eficacitatea componentei de mediu a programului LIFE. De exemplu, <clears throat> Comisia ar trebui să restrângă aceste proiecte eligibile la niște priorități limitate pentru mai mulți ani, ceea ce ar simplifica procesul de selectare, să concentra efortul pe chestiuni concrete, ar facilita evaluarea programului se asigură că proiectele sunt selectate pe baza meritelor proprii <clears throat> și echilibrul geografic nu trebui să încalce principiul șanselor egale pentru proiecte, să îmbunătățească formularele de evaluare și să le cere evaluatorilor să prevadă evaluări separate și scor separat pentru aspecte majore, cum ar fi caracterul demonstrativ sau inovativ al propunerii, calitatea planului de acțiune de diseminare și potențialul de replicare a rezultatelor să introducă indicatori adecvați de rezultat și consecințe pentru a facilita o bună monitorizare. Să cer echipe de monitorizare să includă în evaluare o analiză critică în ce privește durabilitatea măsurile de replicare propuse de beneficiar, atât în raportul de evaluare pe durata implementării proiectelor, cât și în vizita Expos și raportul la negoți. Să se gândească cum să încurajeze mai mult diseminarea și replicarea rezultatelor de proiecte de către beneficiari privați care vor să-și apere interesele comerciale. Domnule președinte, astea erau lucrurile pe care doream să vi le spun și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult și îi dau cuvântul raportoare în primul rând, Iuta Hauck. Mulțumesc foarte mult! Acest raport special al Curții de Conturi este binevenit. Noi întotdeauna uh, salutăm aceste uh, rapoarte. Acest raport special privind implementarea programului LIFE și a rezultatelor evaluate de Curtea de Conturi uh, vine întâmpinarea legislației noastre pentru a putea ține seama de uh, rezultate, dar acest raport vine foarte târziu, pentru că noi, practic, în momentul în care acest raport a fost finalizat, finalizasem la rândul nostru uh, cadrul legislativ împreună cu președinția irlandeză. Pentru că uh, noi uh, ne-am fi dorit să organizăm în aprilie deja primele licitații pentru proiectele LIFE. Deci a trebuit să finalizăm cadrul legislativ încă uh, anul trecut. De aceea, stimate domnule președinte, găsesc că este uh, extraordinar că am găsit măcar un fan în Parlamentul European pentru programele uh, integrate în persoana dumneavoastră. Dar uh, Sigur că putem să dăm câteva exemple pentru programe integrate care au funcționat și până acum, dar pe care uh, nu le-am numit așa anterior. Dar uh, poate că peste doi ani Curtea de Conturi va trebui să elaboreze următorul raport special pentru a evalua uh, rezultatele actualelor proiecte. Observațiile critice privind alocațiile naționale sigur că uh, sunt uh, de salutat. Dar uh, uh, mare parte a Parlamentului European s-a pronunțat împotriva unor alocații naționale. Noi ne uh, doream, de fapt, să evaluăm valoarea adăugată europeană. Nu am reușit întru totul în elaborarea cadrului legislativ um, acest lucru și uh, a trebuit să găsim o soluție de compromis. Uh, sigur că la nivelul Consiliului um, s-a dorit foarte mult păstrarea alocațiilor naționale pe veșnicie, să spun așa. Dar, până la urmă, am reușit să existe și o formulă de phasing out pentru alocațiile naționale. Deci, în legătură cu celelalte observații critice, aș spune că uh, am introdus niște prevederi în legătură cu uh, posibilitatea uh, de uh, replică a unor proiecte care au demarat în anumite țări și care pot să fie preluate în alte țări. Pentru că noi, din acest punct de vedere, am creat condițiile necesare să existe un fel de rețea între statele membre, între uh, organismele administrative care se implică în proiectele LIFE, astfel încât uh, statele care eventual uh, ar ajunge în dificultate financiară dacă nu mai există alocații naționale, să poată totuși să beneficieze de sprijin în uh, dezvoltarea și continuarea proiectelor lor. Eu cred că acest lucru va trebui să se regăsească și în programul de lucru pe care Comisia și Consiliul urmează să-l stabilească, pentru că um, trebuie să existe un asemenea efect. Aș întreba Comisia în ce măsură um, Există recomandări eh, care pot fi valorificate, recomandări ale Curții de Conturi, eh, în programul de lucru elaborat de Comisie, începând cu anul 2014 și până în perspectiva anului 2020 atât în ce privește perspectiva, cât și tipul uh, de instrumentar folosit. De asemenea, și în legătură cu procesul de selecție, pentru că au existat observații critice legate de uh, procesul de selecție. Uh, aș vrea să știu, deci, cum intenționează Comisia să lucreze din acest punct de vedere? Sowas vielleicht sogar poate că um, în cadrul unei țări s-ar putea lucra și în calitate de catalizator. Deci, din acest punct de vedere, avem uh, un efect al unor bani ai contribuabililor europeni bine valorificați. Uh, Le-aș întreba pe domnul Kinci dacă bugetul actual pentru programul LIFE uh, poate fi uh, majorat și Comisia a propus acest lucru și dumneavoastră uh, găsiți că este necesar, dar această majorare este mai mică decât ne-am fi dorit noi și va fi afectată doar pentru uh, partea nouă a programului care se referă la uh, politica în domeniul climatic. În ce măsură, din punctul dumneavoastră de vedere, uh, acest domeniu, această parte, politica în domeniul climatic uh, și de protecția mediului înconjurător, vor putea să beneficieze uh, adecvat de uh, suplimentarea bugetului în cadrul noului program. Dacă dumneavoastră spuneți că proiectele nu au fost destul de bine țintite pe obiective, cum se va putea face acest lucru cu noile instrumente financiare care sunt uh, propuse în partea uh, destinată mediului înconjurător și climei? pentru că aș vrea să cunosc punctul de vedere al Curții de Conturi. Din acest punct de vedere, aveți uh, deja niște uh, indicii uh, pe care să le transmiteți și Comisiei și Agenției Europene pentru Mediu, ca să nu ne aflăm peste 2 sau 3 ani în situația de a fi din nou criticați cum se întâmplă în clipa de față. Și mai am o întrebare legată de echipa dumneavoastră de monitorizare. În repetate rânduri ați vorbit despre echipa de monitorizare în expunerea dumneavoastră. Unde va lucra această echipă de monitorizare? La nivelul comisiei sau vor fi funcționari din partea statelor membre? Cine va face parte din această echipă de monitorizare? Eu nu sunt doar membră a Comisiei Envy și raportoare pentru programul LIFE. Eu mă ocup și de problemele bugetare. Și de fiecare dată când aud uh, că există propuneri uh, de un nou volum de muncă pentru un anume lucrător, anume expert, Uh, trebuie să ne întrebăm și cine va plăti pentru un efort suplimentar sau pentru o nouă sarcină. Tocmai de aceea vă întreb, această echipă va fi formată la nivelul Comisiei sau în statele membre? Cum vă imaginați dumneavoastră această echipă de monitorizare? Dar m-aș opri aici cu întrebările, pentru că mai am și alți colegi în sală care cu siguranță uh, ar dori să pună întrebări. Poate că nu suntem foarte mulți, dar în orice caz uh, sunt importanți cei care sunt prezenți în sală. Da. Deci nu masa este importantă, ci clasa. Primul uh, care dorește să intervine este colegul Gerbrandi. Da, Iuta. E ca la programul Life în sine. Nu cantitatea, ci calitatea e esențială. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să subliniez faptul că <clears throat> vorbim despre unul dintre programele financiare europene de cel mai mare succes. Și totuși vedem un raport uh, cam negativ sau critic din partea Curții de Conturi. Ce ne învață asta? Mai întâi, dați-mi voie să vă spun că acest raport ar trebui să fie obligatoriu nu doar pentru toți studenții în afaceri europene sau alți studenți care studiază dreptul european, ci și pentru toate statele membre, pentru guvernele statelor membre din Uniunea Europeană. V-aș întreba, prezentați acest raport la Consiliul de Mediu ar fi foarte util și nu doar la Consiliul de Miniștrii Mediului, ci și la Consiliul de Miniștrilor de Finanțe, la ECOFIN. <clears throat> Pentru că este exemplul clasic de loc sau aspect care nu merge bine în Uniunea Europeană în prezent. Totul se reduce la un aspect. Statele membre nu sunt interesate decât de un singur lucru când e vorba de bugetul european, și anume cum să luăm cât mai mulți bani să-i aducem în țara noastră. Nu le pasă deloc despre calitatea programelor, cum sunt cheltuiți banii, nu interesează numai de, decât locul în care se cheltuiesc banii, ca în țara lor. Și dacă citesc criticile curții, e aproape o condamnare 100% a poziției Consiliului cu care ne vom confrunta la dialogul tripartit pe programul LIFE. A subliniat faptul că e un buget foarte modest, suntem într totul de acord. Ne-am luptat pentru mai mulți bani, dar Consiliul n-a vrut să ne dea. <clears throat> Spuneți că sunt prea multe obiective. Este exact ce am încercat și noi să combatem, dar Consiliul, statele membre, doresc cât mai multe obiective cu putință, pentru că pe această cale întotdeauna vor putea găsi o cale să cheltuiască banii în țara lor criticați destul de mult alocările naționale. A fost una dintre luptele cele mai puternice, <clears throat> cele mai mari pe care am avut cu Consiliul. Într-un instrument ca LIFE, e ridicol să existe alocările naționale. Cred că noi am avut destul de mult uh, succes să se ajungă la o eliminare treptată a alocărilor naționale. Dar ar fi trebuit să avem să nu existe deloc. În esență, acesta e mesajul principal pe care doream să vi-l transmit. Să mă întrebăm cum să facem să ajungă acest mesaj la statele membre, pentru că acolo, acolo e problema gravă. Vă adresați mult comisie în raport. Cred că ar trebui să ne concentrăm mult mai mult pe Consiliu și pe statele membre. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun și să o sprijin pe Utah Hawks, acest raport se referă la perioada 2005-2010. Cred că în 2011 am început să ne ocupăm și noi în Parlamentul European de programul LIFE și ar fi fost extrem de util să fi avut acest raport înainte de a ne începe munca aici, pentru că toate argumentele pe care le utilizați dumneavoastră, pe care le prezentați în raport sunt argumente pe care le-am utilizat la dialogul tripartit cu Consiliul și Comisia. Și nu e vorba doar de acest raport de la Curtea de Conturi. Am văzut multe altele <clears throat> publicate în ultimele câteva luni în legătură cu perioada financiară anterioară și ar fi fost extrem de util pentru noi la Parlamentul European în lupta noastră, în special cu Consiliul. <clears throat> O întrebare suplimentară referitoare la calendar. Mă tem că pentru perioada următoare, cadrul financiar multianual a fost bătut în cuie pentru următorii șapte ani. E un element. Există la jumătatea perioadei în 2016 o revizuire. Puteți găsi căi de a începe să evaluați actuala perioadă de programare la timp ca noi să utilizăm primele rezultate de la dumneavoastră pentru acea reexaminare din 2016. Eventual să existe niște instantanee, niște scanări rapide pe care să le utilizăm noi în 2016, nu doar în legătură cu instrumentul LIFE, ci în legătură cu toate celelalte instrumentele. Ar fi ceva extrem de util dacă Curtea de Conturi ar putea face aceasta pentru revizuirea actualului cadru financiar multianual. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Acum Comisia Europeană. Yes, uh, good Mulțumesc, bună dimineața tuturor. Comisia a reacționat deja public la acest raport al curții. Suntem de acord cu unele spuse de Utah Hauk, raportor, adică ideile principale ale raportului se reflectă în nou regulament LIFE care, după cum știți, a făcut obiectul unei dezbateri aprinse între Comisie și Consiliu. Vreau să subliniez un lucru. Alocațiile naționale care au fost uh, criticate în raport uh, vor fi eliminate la mijlocul programului uh, iar subiectele proiectului care apar în temeiul juridic Uh, vor permite programului LIFE să fie mult mai concentrat și lucrul acesta se va vedea din ianuarie. Vreau de asemenea să, arătez, să arăt câteva noutăți. Noul program LIFE nu este un copy-paste al celuilalt și sunt de acord cu domnul Kins. că programul LIFE uh, trebuie să fie folosit ca un catalizator uh, iar programul LIFE nu poate Uh, să înlocuiască alte programe din Uniunea Europeană, iar uh, acest concept de proiect integrat este un pas înainte, iar LIFE va funcționa ca un catalizator pentru a găsi soluții sigur pentru îmbunătățirea cadrului de mediu în Uniunea Europeană. Trebuie făcute progrese, cum ar fi în ceea ce privește calitatea aerului, calitatea apei, trebuie să ne asigurăm că fondurile sunt folosite astfel încât uh, să ajute țările care au greutăți uh, în punerea în aplicare, mai ales în planurile respective de gestionare. Trebuie să vedem exact care sunt uh, aspectele importante, cum ar fi și modul în care sunt folosite fondurile pentru dezvoltare rurală sau fondurile de coeziune socială. Lucrul acesta se reflectă în program, în subiectele care sunt relevante, domeniile relevante, calitatea aerului, a apelui, a apei și gestionarea deșeurilor Instrumentul acesta conține și niște noutăți. Am discutat cu statele membre uh, când am discutat primul uh, program anual și statele membre uh, au greutăți în a accepta faptul că trebuie să există o gestiune financiară la un program mic cum este LIFE, însă trebuie să vedem în ce măsură pot folosi acționa aceste programe în domeniul biodiversității și al schimbărilor de climă. Uh, următorul temeiu juridic al LIFE uh, îi va permite să joace rolul de catalizator și va îmbunătăți și parteneriatul cu sectorul privat. Și poate că asta este drumul de urmat în ceea ce privește eficiența programului. Apoi vreau să arăt că avem Uh, uh, o nouă structură de guvernanță și informare care permite statelor membre o aplicare comună a cadrului uh, de reglementare în țară va permite susținerea inițiativelor, introducerea unui program bun în rețea și sperăm că în anumite țări și aplicarea programului LIFE ca și legislația respectivă va fi folosită și în statele mai puțin avansate pentru a pune în aplicare regulamentele respective în statele membre și va fi folosit și ca un instrument pentru a face față problemelor de mediu. Mulțumesc foarte mult! Mai sunt și alți colegi care doresc să ia cuvântul. Catrin Golie, în primul rând. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să-i mulțumesc uh, domnului Kinst pentru prezența și prezentarea pe care a făcut-o, concluziile Curții uh, de Conturi, programul LIFE, cum s-au spus și colegii mei, este un instrument important pun, pentru punerea în aplicare a politicii de mediu a Uniunii Europene. Din nefericire, uh, este doar o micuță picătură de apă în bugetul european, însă este o picătură care, dacă ne gândim la ce a făcut Parlamentul nostru și raportarea noastră pe marginea acestui dosar, este foarte importantă pentru că uh, s-a obținut o sporire a bugetului, nu atât de mare cât ne-am fi dorit dar această suplimentare este binevenită și s-a obținut de asemenea și reorientarea pentru combaterea pierderii biodiversității care e din ce în ce mai gravă. Programul în sine uh, și concluziile la acest program uh, contribuie la întărirea convingerii mele și anume că există o marjă de progres uh, pentru a îmbunătăți eficacitatea lor Ați propus foarte multe piste și regret că n-am avut aceste concluzii înainte de discuția privind noul program LIFE, dar nu exclud posibilitatea ca în legislatura următoare să aveți în vedere revizuirea programului. Între propunerile dumneavoastră de îmbunătățire uh, există una de a ținti mai bine programele financiare și de a vă asigura că programele sunt măsurabile, că sunt vizibile și că în felul acesta putem să estimăm și să reproducem și să vedem exact care este finanțarea pro- proiectului. Și ținând cont de aceste exigențe, aș dori să mă adresez Comisiei Europene să-i pun o întrebare, două întrebări de fapt. Primul punct uh, voința Comisiei de a autoriza finanțarea proiectelor de compensare pentru uh, biodiversitate din bugetul Uniunii Europene. Aceste proiecte, ca să spunem foarte clar, sunt proiecte chimerice, dacă vreți, pentru iluzorii, pentru că știm că un ecosistem distrus nu mai poate fi refăcut. Dar dacă vorbim despre necesitatea Uh, care reiese de la nivel local necesitatea unor surse financiare pentru a păstra niște spații naturale, pentru a le conserva, atunci programul LIFE mi uh, se pare că ar fi răspunsul la o politică europeană comună și cunoscută, adică punerea în aplicare a directivei Habitat și a directivei pentru păsări. Pentru că e vorba acolo și de măsuri de compensare dar pentru noi asta rămâne o întrebare și anume uh, care este politica europeană care uh, care îi corespunde afectarea aceasta a bugetului. Din câte știu eu, nu există o politică de compensare privind pierderea biodiversității. Deci aș vrea să știu dacă puteți să-mi răspundeți, uh, compensarea pentru pierderea biodiversității se poate baza pe ce politică europeană? Uh, Comisia și Curtea de Conturi consideră că este o bună utilizare a acestui buget care este deja foarte, foarte limitat? Și a doua întrebare se referă la natura finanțării pe care Comisia o alocă pentru bugetul LIFE pentru subprogramul de climă Succesul programului LIFE uh, se bazează pe capacitatea de a finanța progrese destul, proiecte destul de mici care au un uh, impact concret și vizibil asupra mediului. Ori, ni se spune aici că uh, DG Clima dorește să folosească 80 de milioane de euro în instrumente financiare pentru a atrage fonduri de la băncile private. Și am o întrebare. Informația aceasta este exactă? Cum justifică Comisia utilizarea acestui buget și această parte a bugetului LIFE în felul acesta și ce părere aveți, domnule Kinst, de o, despre o asemenea utilizare a bugetului LIFE? Mulțumesc. Abschließend spricht Frau Doamna Lubceva, ultima intervenție. mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Îmi face mare plăcere să ascult acest raport și vreau să îl felicit pe domnul Kins și vreau să o felicit și pe doamna Iuta Haut pentru ce au spus privind utilizarea programului LIFE. Cred că programul acesta este extrem de util, deși nu este atât de popular în statul din care provin eu. Iată de ce Aș dori să am posibilitatea să discut acest raport în statele membre. Ar fi foarte important să luăm măsuri la nivel național pentru a îmbunătăți participarea statelor membre la acest program. Și vorbim despre eficiența acestui program, înseamnă că trebuie să avem măsuri care să îmbunătățească eficiența și uh, acestui program Există niște probleme, niște deficiențe din acest punct de vedere. În unele state membre există părerea că programul LIFE și banii din acest program sunt, ca să zic așa, inevitabili, iar programul LIFE este văzut ca uh, un program uh, care vine de la sine Nimeni nu se ocupă de calitatea programului. Există vreo analiză sau există date statistice referitoare la statele membre care sunt mai utile, adică care folosesc mai bine fondurile decât altele? Nu vreau să dau nume aici, nu vreau să dau nume, dar cred că este o manieră foarte bună de a-i încuraja pe elevii mai puțin silitori să-și îmbunătățească realizările. De aceea cred că poate că ar trebui să ne dați niște informații din acest punct de vedere, iar aceste informații pot fi folosite în statele membre. Mulțumesc! Și îi dau acum uh, invitatului nostru de la Curtea de Conturi cuvântul final. Yeah, thank you very much. <coughs> Thank you very much for the Mulțumesc foarte mult pentru comentarii și pentru reacții. Vreau să spun că și eu sunt un uh, adept, un susținător al programului LIFE și uh, bineînțeles că aș vrea și eu să spun ce se poate îmbunătăți. Voi începe cu câteva comentarii referitoare la cele spuse de doamna Haug și anume calendarul acestui raport, momentul în care a venit acest raport. Sigur că da, Uh, pentru noi ar fi cel mai bine dacă am putea să dublăm numărul de angajați înainte de sfârșitul perioadei de uh, programare și Însă uh, știți că e foarte greu ca primul set de proiecte să poată fi auditat la început. Lucrul ăsta se întâmplă pe la jumătatea perioadei de programare, deci pentru noi perioada asta e destul de complicată. Domnul Gerbrandi, care este membru în Comisia de Buget, știe că încercăm să scurtăm perioada pentru a face raportul de audit și să sperăm că vom reuși. Totuși, cred că și cu odată cu publicarea acestui raport la mijlocul lunii ianuarie 2014 este bine pentru că nu tot ce am scris în acest raport poate fi tradus numai Uh, într-un uh, instrument legislament, uh, într-un instrument legislativ cum este un regulament. Ce am spus noi se leagă mai degrabă de legislația secundară la actele delegate, la actele de punere în aplicare, pentru că, sigur, e nevoie de propuneri pentru instrumentele operative, operaționale. Mai mult decât atât, rezultatele pre preliminare uh, a apărut în 2013, deci o serie întreagă din aceste chestiuni pe care le-am analizat în raport erau deja cunoscute și nu în ultimul rând am publicat acum cinci ani un raport special privind o altă componentă a programului LIFE, LIFE Nature. LIFE Nature nu este același lucru ca LIFE Mediu, dar sunt uh, S-a pus problema replicării, monitorizării, diseminării și sunt probleme care apar și în raportul curent. Sigur, programele integrate reprezintă un element nou, un element încurajator și întotdeauna uh, avem rețineri, pentru că o să vedem în sfârșit cum o să funcționeze. După părerea noastră însă este un instrument bun uh, pentru obținerea efectului de sinergie la nivelul acestor obiective datorită uh, implicării fondurilor publice naționale și salutăm faptul că în definiția proiectului integrat apar proiectele care au impact uh, regional, național și chiar multinațional. După părerea noastră, programul LIFE asta ar trebui să fie. Alocările naționale. Uh, văd că suntem cu toții de aceeași opinie deci, toată lumea a avut aceeași părere despre alocările naționale, dar uh, în nou regulament apare ideea că pentru prima jumătate a perioadei de programare există în continuare sistemul alocărilor naționale. După părerea mea, este gestionabil dacă ținem seama de celelalte părți ale respectivelor articole din regulament. Dacă înțeleg eu corect, nu este dreptul statului membru să primească banii aceștia dacă nu sunt în stare să vină cu proiecte suficient de bune, de bună calitate Lucrul acesta este, este o cheltuială care este gestionată direct, deci trebuie să existe o legătură foarte clară cu nivelul de calitate. Dacă statele membre nu pot propune proiecte care să intre în competiție cu proiectele propuse de alte state, pur și simplu uh, alocația nu se acordă. Este o alocație indicativă, teoretică și după părerea mea asta ar putea fi uh, retransmisă, recanalizată către statele membre care se descurcă mai bine. Există și măsuri complementare în regulate. Eu știu construirea capacității statului membru, schimbul de păreri, schimbul de opinii. Cred că este o susținere foarte bună Nimeni nu poate să spună că a fost abandonat, nimeni nu poate să spună că nu este luat în seamă, dar compromisul acesta între Parlament și Consiliu poate să funcționeze și sper că avem suficient de multă experiență uh, după uh, această primă fază să vedem ce se întâmplă în a doua parte cu alocările naționale când vor fi eliminate total. Uh, replicarea, reproducerea. Pentru noi a fost o chestiune uh, cheie. Este foarte adevărat că programul acesta este o picătură într-un ocean, uh, bugetul lui este o picătură într-un ocean, dar în gen, logica, bunul simț, înțelegerea noastră ne arată că în vechiul regulament și în vechiul regulament Uh, se spune că programul acesta este un factor catalizator pentru schimbări de mediu în interesul Uniunii Europene. După părerea mea, după observațiile pe care le-am făcut noi în perioada premergătoare, s-a bazat pe abordarea de jos în sus și nu de sus în jos au fost uh, priorități și politici cheie, iar proiectele uh, masa de proiecte trebuie să fie suficient de mare pentru a ne permite să spunem că pot fi reproduse uh, ele uh, trebuie să aibă o dimensiune locală, națională, dar nu numai, trebuie să aibă și o dimensiune europeană. Într-un stat membru au fost două proiecte uh, și nu mi-am putut deloc să-mi dau seama cum ar putea să funcționeze drept factor catalizator chiar în politica de membru a acelei țări, în politica de mediu a acelei țări. Erau uh, proiecte foarte uh, izolate, dar după părerea mea nu mi se părea că în concepția proiectului respectiv exista interesul diseminării lor. Știți că există uh, o proiecte din 23 care vor fi reproduse după nu, mine nu este un rezultat uimitor. Nu sunt de aceeași părere cu Comisia care spune că pentru proiectele inovatoare nu ne putem aștepta întotdeauna la o rată foarte mare. Nu ne așteptăm ca 100% din proiectele finanțate din LIFE să fie reproduse, dar măcar unul din trei, după părerea mea. Dar unul din trei, după părerea mea, nu este tocmai o cifră bună Bugetul, întrebarea pusă de buget. În raport e foarte adevărat și este una din recomandările noastre principale, există un dezechilibru între relativul, uh, bugetul relativ mic și ambițiile foarte mari. Curtea de conturi uh, nu discută uh, dimensiunea bugetului pentru o măsură sau alta. Noi respectăm uh, dreptul autorității bugetare, este dreptul total al autorității bugetare să facă acest lucru. Trebuie să fie obiective largi, ambiții largi, iar si, pentru vechiul program LIFE uh, bugetul nu a fost suficient și dacă vom continua cu sistemul acesta al alocărilor naționale, uh, Teoretic uh, se pot finanța mai multe proiecte decât unul dacă se face un fel de competiție, un fel de, de cerere de proiecte. Noi nu discutăm ce, cum trebuie să fie, ce trebuie să fie uh, bugetul, dar nu poți să faci uh, prea multă muzică cu prea puțin bani, așa cum se spune în limba cehă iar în ce privește alocațiile pentru climă, o să-i las pe colegii mei. Iar echipele de monitorizare, nu trebuie să spun eu, nu sunt eu cel care trebuie să spun cine face parte din echipele de monitorizare Trebuie să, eu știu, să hotărâm care sunt aspectele care n-au fost avute în vedere, care sunt aspectele care trebuie avute în vedere în timpul monitorizării, ce set de indicatori trebuie stabiliți și fol- folosiți pe parcursul proiectului ca să transmită, eu știu, un mesaj foarte clar privind nerealizările din proiect deci nu e vorba numai de gestionare, ci este vorba și de uh, modul în care comisia respectivă răspunde față de dumneavoastră Parlamentul și față de alte instante europene. Domnul Gerbrandi, uh, problema Consiliului. Săptămâna viitoare mergem la Comisia de Mediu uh, a Consiliului la, mm, și o să vedem dacă există interes pentru prezentarea noastră Poate că o să facem o prezentare și la Ecofin, o să ne oferim să facem acest lucru, să vedem dacă se va accepta. Numărul de rapoarte, l-am discutat împreună la Cocobu, există o tendință a statelor membre nu numai în aceste programe de mediu, dar și în programele pentru dezvoltare rurală, să aibă un set de obiective cât mai vagi cât putință, cât mai lași cu putință, dacă le pot numi obiective, ca să bagi acolo orice merge în oala respectivă. Am criticat lucrul acesta de foarte multe ori și, din păcate, răspunsul la Consiliu este că e nevoie de flexibilitate și chestiunile acestea sunt agreate într-o oarecare măsură însă nu putem face asta pe seama unor obiective clare și bine definite față de care să putem să măsurăm și să comparăm uh, rezultatele uh, proiectului respectiv. Curtea de foarte multe ori a stabilit, eu știu care ar fi obiectivele pe care ar trebui să le urmărească statul membru în programele lor, în documentele de programare. Și de foarte multe ori, pe de altă parte, noi am spus că de fapt, Comisia are de multe ori dreptul să fie de acord sau să nu fie de acord cu documentul de programare uh, fie în gestionarea directă, fie în cea indirectă și comisia trebuie să fie mai dură atunci când, când acceptă obiectivele, să nu fie prea largi. Iar în ce privește următoarea misiune de audit, există la Curtea de Audit obiceiul ca fiecare raport de audit să fie urmat apoi uh, să fie urmărit pentru o perioadă de 2-3 ani. Adică trebuie să vedem cum s-a răspuns la observațiile pe care le-am făcut în raportul de audit și apoi o să informăm Parlamentul despre acest lucru. Evident, încercăm întotdeauna ca raportul nostru să apară în momentul cel mai potrivit cu putință, să avem o masă suficientă de proiecte care să poată fi auditate pentru a putea prezenta Parlamentului reacțiile noastre și concluziile despre această chestiune. Pentru întrebarea doamnei Belie, cred că mai degrabă Comisia trebuie să răspundă. După cum precizam, nu pot să vorbesc despre buget, revizuirea bugetului e ceva de la care de obicei ne abține. Pentru doamna Lobogiu, dacă statele membre sunt informate în legătură cu acest raport, aici am acoperit cinci state membre dar a fost doar un exemplu cu cele care utilizează cel mai mult banii din programul LIFE. Nu putem să facem o distinție aici care sunt elevii mai buni sau care sunt elevii mai puțin buni. Astea sunt probleme din 5 state membre, dar cred că ar putea fi în toate statele membre pentru că era un eșantion reprezentativ. Nu cred că am găsit altceva dacă am selectat Bulgaria în eșantion, dar acum n-a fost. Acum colegii, dacă vor să răspundă în ce privește alocările, eventual. În ceea ce privește sporirea costurilor privind echipa de monitorizare, pur și simplu vreau să spun că echipa de monitorizare funcționează, este un consorțium de, de întreprinderi care ne ajută să urmărim aplicarea uh, proiectelor iar raportul nostru uh, a recomandat doar îmbunătățirea anumitor practici, mai ales în ceea ce privește evaluarea activităților uh, făcute acolo. Adică vrem să se urmărească foarte exhaustiv acțiunile care erau prevăzute în buget lipsește un oarecare simț critic privind posibilitatea și impactul pe care îl are proiectul asupra mediului și care este impactul activităților de diseminare ale proiectului. Adică nu cerem o creștere a cheltuielilor, ci o îmbunătățire a activității pe care o desfășoară această echipă. Iar în ce privește clima, înțelegem că este o întrebare la care ar trebui să răspundă Comisia, pentru că bugetul foarte mic pe care îl va avea va duce doar la realizarea unor studii sau coordonarea altor tipuri de acțiuni sau dezvoltarea unei linii de acțiuni care să ducă la aplicarea acestor politici. Dar nu e vorba de acțiuni foarte mari pentru că bugetul este foarte mic. Mulțumesc. Vielen Dank, Jutta Haug. Mulțumesc, Jutta Haug. Întrebarea mea legată de instrumentele financiare și de modul în care vedeți dumneavoastră șansele instrumentelor financiare uh, pentru atingerea obiectivelor în domeniul climatic. Dacă de pe acum banii sunt insuficienți uh, și acum urmează să le depunem la bănci uh, pentru a putea fi valorificați după aceea, găsiți că este o soluție mulțumitoare pentru că uh, vorbeați în raportul dumneavoastră de vechiul program LIFE, care nu a fost destul de bine orientat pe obiective. Oare cu instrumentele financiare de care dispunem acum vom putea să ne atingem obiectivele sau ce ar trebui să mai facem uh, în acest scop? Pentru ca să ne putem concentra mai bine pe obiective. Möchten Sie? Well, I, I'm afraid I'm... Mă tem că nu sunt în măsură acum să vă spun care va fi efectul acestor instrumente de finanțare. Nu sunt sigur dacă se leagă direct de restrângerea țintelor posibile pentru care să fie utilizat live. În raport, noi am criticat faptul că în trecut erau 12 zone prioritare care au acoperit tot ce se poate și nu se poate de la stânga la dreapta, care se putea finanța împreună cu alocările orientative naționale, lăsând un set foarte larg de proiecte. Asta era problema. Ce privește concursul, licitația, problema era că nu era o masă suficientă de proiecte de succes într-o zonă mai concentrată care să ducă la o schimbare în politică sau o îmbunătățire a politicii de mediu la nivel european. Nu sunt sigur dacă chestiunea instrumentului de finanțare ar trebui să fie cea mai relevantă pentru această țintire în sine, pe această focalizare. Dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, programarea și un set de obiective clare care să fie realizate prin programul LIFE în sine. Văd că nu mai sunt alte intervenții din sală. Dorește Comisia să mai intervină o dată? Vă rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește partea dedicată climei, îi mulțumesc domnului Clins, că a subliniat în raport și acest capitol și sperăm ca și Comisia în programul multianual să țină seama de aceste obiective. Dar aș vrea să atrag atenția asupra unei chestiuni care a fost menționată de către Curtea de Conturi. Este vorba despre proiectele care au fost finanțate de programele care au precedat Life Plus, programul Life 3 uh, și care se referea la uh, stabilirea unor indicatori de uh, eficiență. Și în programul Life Plus uh, deja uh, s-a solicitat acest lucru de către uh, Curtea de Conturi. Iar în programul Life 3 deja existau iar în ce privește posibilitatea de a avea un mic program pentru restabilirea biodiversității, directivele natura și habitat sunt clare din acest punct de vedere și eu sper ca și uh, contribuțiile financiare pentru aceste programe să fie corespunzătoare, pentru că în clipa de față mi se pare că sunt uh, subdimensionate. Deci, uh, poate că ar trebui să putem obține uh, fonduri și din, uh, program, din fondurile de coeziune. Trebuie să găsim, din acest punct de vedere, un cadru legal care să fie foarte clar pentru problemele legate de natură și de habitat. Și îi dau cuvântul și colegii mele care este expertă în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea legată de utilizarea instrumentelor financiare pentru subprogram programul climă în cadrul programelor LIFE. Noi avem trei obiective pentru anul 2020. E vorba de emisiile cu efect de seră și din acest punct de vedere ne respectăm obiectivele și um, ne dorim uh, uh, o reducere substanțială în ce privește energiile regenerabile. De asemenea, am stabilit uh, obiective și în ce privește energoeficiența. Și sperăm ca și din acest punct de vedere să putem să ne stabilim foaia de parcurs, dar în acest scop este nevoie de instrumente financiare specifice, mai ales pentru uh, sporirea eficienței energetice. Și uh, putem lucra din acest punct de vedere în cadrul programelor uh, LIFE, pentru că uh, acesta poate fi un model de atingere a obiectivelor. În ce privește eficiența energetică, în primul rând ne dorim și o scădere a costurilor pe termen lung. Trebuie să uh, vedem dacă putem uh, găsi uh, bani publici la dispoziția acestor demersuri, modul în care pot fi virate aceste sume. În ce privește sectorul financiar, nu putem accesa în clipa de față împrumuturi datorită unor probleme structurale. Este vorba de anumite segmente ale pieței și încasările sunt prea mici pentru ca proiectele uh, de afaceri să uh, fie rentabile. Eu cred că trebuie să testăm noi scheme financiare prin intermediul implicării sectorului bancar. Trebuie însă ca băncile din statele membre să se implice, să poată să acorde asemenea uh, credite, împrumuturi, uh, inclusiv uh, pentru micile întreprinderi sau pentru gospodării, ca să îmbunătățească eficiența energetică această schemă poate să funcționeze în uh, mai multe state membre. Vom urmări modul în care lucrurile funcționează și să vedem dacă după aceea aceste scheme pot să se transforme în modele pentru utilizarea uh, fondurilor, uh, inclusiv cu bani din fondurile structurale. Deci sunt instrumente pe care noi le testăm în clipa de față și care după aceea să poată fi implementate de către statele membre prin intermediul fondurilor structurale. Este uh, o manieră uh, eficientă de utilizare a banilor publici. În clipa de față, sigur că aceste proiecte sunt legate de programele naționale privind eficiența energetică și de planurile de acțiune specifice, iar statele membre vor adopta asemenea programe și pe perioada următoare până în aprilie anul curent. Eu cred că uh, programele, sigur că uh, trebuie să devină uh, eligibile din punct de vedere al Comisiei. Oricum, noi uh, vom avea uh, bani pe care să-i virăm uh, pentru realizarea acestor programe care sunt menite să sporească eficiența energetică. Deci aici uh, finanțările naționale și comunitare merg mână în mână și este un bun instrument care să testeze modul de funcționare pe piață. Există și un alt instrument care este numit facilitatea, un program pilot um, financiară pentru adaptare, ajustare la uh, modificările climatice. Pentru că noi știm că din acest punct de vedere sunt costuri foarte ridicate care uh, sunt menite să prevină modificările climatice și ca atare este nevoie de uh, o um, acută necesitate de a testa sectorul privat și disponibilitatea lui de a se implica financiar. Tocmai de aceea am propus aceste două instrumente financiare care să facă parte din noul program LIFE. Mulțumesc foarte mult, doamne Corhut, și um, mi-aș dori să faceți parte din echipa comisarilor, din colegiul Comisiei și mi-aș dori ca și comisarii să uh, vă urmărească, pentru că pentru 2030 Comisia uh, și-a stabilit doar trei obiective care însă nu au fost uh, definite în amănunt, iar în ce privește energia regenerabilă există doar proiecții foarte vagi, pentru că acum Eh, deja comisarii se apropie de finalul mandatului, dar sperăm ca în următoarea componență să existe susținere pentru ceea ce eh, ne-ați expus dumneavoastră, pentru că mie mi s-a părut că este foarte rezonabil ce eh, ne-ați expus. Există alte dorințe de a interveni în această dezbatere. Constat că nu e cazul. Mulțumesc foarte mult Comisiei și sper ca și pe plan intern să faceți lobby pentru punctele dumneavoastră de vedere. Putem trece mai departe? Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc din nou pentru invitație. Nu este nici prima, nici ultima dată când ne ocupăm de programul LIFE. Noile probleme sau provocări în noul regulament o să fie pentru noi uh, lucruri interesante de examinat, de auditat. Am uitat să vă spun ceva la început. Dacă văd un loc în noul regulament care ar trebui să fi avut în vedere cum să se aplice cu acte delegate. Articolul 3.3, care vorbește despre indicatorii de performanță. După părerea mea, linia generală a acestor indicatori, cred că se menționează aici, ar trebui eh, dezvoltat mai mult. Noi am criticat în raportul nostru orientarea generală a indicatorilor de performanță care trebuie monitorizate și evaluate. Ar trebui să se concentreze mai mult pe consecințe. Sunt unele semne de întrebare aici, unde se spune că indicatorii de performanță care trebuie să se aplice sunt, de exemplu, numărul de intervenții în programul sau strategia aplicată legată de politica de mediu, climat și numărul de intervenții adecvate pentru Uh, cereri sau transferuri. După părerea noastră, suntem în continuare în logica acestui indicator care se orientează mai mult spre output și nu spre outcome, spune vorbitorul. În acest articol se delegă putere comisiei. Comisia ar trebui să adopte actele delegate pentru a defini în continuare indicatorii de performanță în cererile legate de zona prioritară. Deci eh, comisia ar trebui să se gândească cu seriozitate la această delegare pe care o primește. În rest, domnule președinte, vă mulțumesc. Mă bucură interesul comisiei dumneavoastră și așteptăm eh, să cooperăm în continuare. Mulțumesc. Cred că am avut o dezbatere foarte bună, domnule Kinst. Eh, v-am urmărit cu atenție și sper ca și reprezentanții celorlalte instituții să vă fi urmărit cu atenție. Am finalizat dezbaterea la punctul 4 și acum trecem mai departe cu uh, raportul lui Carl Schlüter. Te rog, Carl, ai cuvântul. I was wondering... Uh, Mulțumesc, mă întrebă. Doamna Stelhart nu este aici? Yeah. Um, I uh, read am citit lista actelor delegate și am văzut lucrul ăsta legat de transportul de petrol pe mare. Și am, am crezut să mă gândit că e ceva care nu merge bine. Transportul maritim pentru uleiuri sau grăsimi lichide, credem că e nevoie de o cisternă și apoi Comisia a făcut propunerea că e dificil, creează probleme, costă mult. Uh, să facem așa cum a făcut Asociația de Afaceri cu Orientările, să acceptăm niște substanțe chimice mai mult sau mai puțin periculoase din <clears throat> încărcătura anterioară și apoi să se analizeze și dacă EFSA spune da, e bine dacă uh, curățați uh, cisterna. Dacă ne uităm la unele dintre aceste substanțe, aici rezultatele sunt mai mari decât ce a completat Comisia. La uleiurile minerale albe, unde industria în sine a spus că ar trebui să fie de calitate alimentară, dar Comisia n-a introdus condiția. Chiar dacă sunt puțin contaminate, rezultatul este o substanță extrem de, de toxic. Așa că mi se pare ciudat dacă nu avem nicio garanție pentru curățarea acestor uh, cisterne. Am încercat să găsesc garanțiile, dar eu nu le-am găsit. Deci întreaga bază pentru aprobarea din partea EFSA este ca acea curățire să se facă adecvat, dar eu n-am văzut, poate n-am observat eu, dar n-am văzut nicio cerință din partea Comisiei pentru agenții economici să verifice că au curățat navele, cisternele, mai ales dacă se încarcă nava în Indonezia sau Brazilia, de unde știm noi că într-adevăr au spălat uh, interiorul? Și ca să vă arăt cât e de important, uh, respectarea ipotezei EFSA acum că acel uh, care a fost curățat, de exemplu, la un aditiv obișnuit din uh, <clears throat> benzină, care înlocuiește plumbul și e un lucru bun că a fost înlocuit plumbul. Cu toate acestea, acesta are un gust extrem de neplăcut și un nivel foarte mic poate să afecteze negativ uh, alimentele. E un, o substanță cunoscută că pune pericol pentru mediu și eu mă întreb ce asigurări avem dacă utilizăm nava și spălat cisterna că până la urmă nu o să ajungă în aprovizionarea cu apă din Indonezia sau din alte parte unde se spală nava. Ce măsuri sunt în vigoare pentru a proteja împotriva acestui pericol? Mai sunt și alte câteva substanțe care mi se par ciudate și nu văd astfel de asigurări că cerința EFSA de a curăța nava într-adevăr vor fi îndeplinite. Pe lângă toate acestea, cred că majoritatea europenilor ar considera sau ar spune, stați puțin, chiar dacă nu e periculos, e ciudat să pun uleiul de măsline într-o cisternă care înainte a conținut acid sulfuric. Aș vrea din partea comisiei să se elimine temerile, să mi se spună că eu n-am înțeles bine nimic și că se curăță cisternele și navele. În caz contrar, insist să se respingă această propunere. Mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei. Domnul Pule. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Acest proiect de regulament este, dacă vreți, o adaptare unei reglementări care există în 1996, de 18 ani. Și actualizăm periodic această listă de substanțe chimice care pot fi utilizate în cala navelor înainte de transportul de ulei pentru consum uh, uman. ne gândim la cinci puncte pentru a apăra această propunere. Primul, de 18 ani de când există această legislație, <clears throat> legislația comunitară de fapt reprezintă un model pentru statele terțe în curs de dezvoltare, de unde aducem aceste uleiuri și grăsimi, care nu au legislație sau experiența științifică adecvată ca să poată să elaboreze o astfel de legislație. Și noi Lucrăm foarte mult la codex pentru a avea această listă de substanțe chimice care pot fi autorizate. E un efort uh, foarte mare pentru că vrem de fapt să restrângem lista substanțelor chimice ca să evităm ca substanțele chimice periculoase să fie transportate. Al doilea aspect uh, e unul economic și financiar întrucât aceste nave care aduc uleiuri în Uniunea Europeană, de fapt nu pot să plece înapoi goale. Nava nu circulă goală pe mări și oceane, tehnic e imposibil. Deci trebuie să se întoarcă încărcat cu ceva în calea ca să pentru că altfel, dacă ar pleca gol, estimările financiare spun că prețul acestor grăsimi pe care le importăm în diverse scopuri pentru alimentarea oamenilor sau animalelor, aceste prețuri ar crește cu 6%. Al treilea punct este protejarea mediului. Aceste nave, după cum vă spuneam, nu pot pleca goale. Dacă nu conțin produse în interior, se umplu cu apă de mare ca să nu fie în pericol de a se răsturna. Și problema cu apa de mare, care s-ar transporta dintr-un port în altul, ar pune probleme pentru mediu, pentru că pe lângă apa de mare pot să transporte fitoplancton toxic. Așa am adus în Uniunea Europeană fitoplanctonul toxic care provoacă toxina paralizantă la moluștele bivalve, care nu exista acest plancton uh, înainte în apele Uniunii Europene și a fost adus de aceste ape de balast. Al patrulea punct, n-a existat niciun uh, incident de contaminare, de intoxicare sau de miros sau de deteriorarea calității acestor uleiuri. Nu s-a raportat nici autorităților naționale, nici comisiei de 18 ani de când s-a adoptat primul act normativ, după cum vă spuneam în 1996. E adevărat că poate să pare surprinzător să se transporte acid sulfuric într-o zi, apoi cureți cala navei și apoi transporti uh, ulei ulterior. E puțin surprinzător. Dar acesta e motivul pentru care am solicitat din nou recent EFSA să reevalueze uh, cele aproximativ 100 de substanțe de pe această listă de 18 ani încoace. EFSA a reevaluat la punctul 5 toate substanțele. S-au respins 5 pe care le-am scos de pe celebra listă, dar EFSA a evaluat cele trei substanțe despre care vorbește domnul Schlitter în propunerea lui de rezoluție, a evaluat, le-a evaluat pozitiv. Celebrul uh, MTBE, etel metil terțiar butil, care conform domnului Schlitter dă mirosuri care te fac să le leșin sau ți se face greță. Pe vremea aceea era Comitetul Științific în 96, uh, apoi EFSA în 2003 și 2012. Au fost deci trei evaluări științifice care au demonstrat că această substanță Mtb, dacă sunt bine curățate calele navelor, nu prezintă niciun risc. Pentru uleiurile minerale albe, evident că se pot transporta uleiuri minerale de calitate alimentară în navă, fără să aparțină aceste derogări, pentru că derogarea acoperă produse care nu sunt direct alimentare. Și noi considerăm așadar că am propus această anexă și, vă repet, care suprimă cinci substanțe care erau înainte pe listă. Am prezentat această anexă în baza unor elemente științifice solide și, în fine, ultimul punct pe care am dorit să-l subliniez, celebra spălarea calei înainte de încărcarea acestor uleiuri minerale. Această spălare se face în țările terțe, unde navele sunt golite de substanțele chimice și apoi umplute cu ulei. Din păcate, nu avem posibilități juridice de a le impune țărilor terțe care încarcă aceste uleiuri cerințe în materie de obligații juridice. Din potrivă, ce este motivul pentru care în reglementări se prevede că capitanul navei care este răspunzător de calitatea mărfurilor transportate, deci capitanul, trebuie să dea în scris toate asigurările portului european care va primi nava respectivă și inspectorilor sanitari din porturile europene. Capitanul navei, deci trebuie să dea toate asigurările că s-a curățat uh, conform regulilor internaționale. Sunt reguli internaționale în acest sens și în special că nava nu a spălat calele în largul mării și nu a aruncat uh, apa cu care a spălat în larg. Apa de spălare trebuie să fie pompată și prelucrată pe uscat pentru ca evident să se evite contaminarea fie a portului, fie a mării cu aceste substanțe chimice în țările terțe în care se face încărcarea. Iată, domnule președinte, în rezumat, motivele, rațiunile științifice și juridice care ne-au făcut să propunem acest proiect de regulament. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Există alte luări de cuvânt? Chris Davis. Foarte pe scurt. Există accidente, există riscuri. Bun, există riscuri și Comisia spune că nu, nu vor exista riscuri și uh, va exista și o evaluare de impact care să confirme. Oricum, mi se pare că este o obiecție interesantă pe care Carla a făcut-o, dar uh, poți confirma oare ceea ce tocmai a spus Comisia? Karl Schlüter. Da, pentru anumite substanțe sunt de acord cu Comisia că nu vor exista riscuri, pentru că uh, sunt substanțe care sunt nocive uh, ca atare, dar uh, chiar dacă cala nu ar fi spălată bine, um, în cazul altor substanțe mai puțin nocive nu ar fi o problemă. Deci, dacă ai a avut uh, uleiuri, grăsimi uh, în cală sau în cisternă și uh, spălarea a fost efectuată, urmele, chiar dacă mai rămân, nu sunt foarte nocive. Dar Există, pe de altă parte, substanțe uh, care deja afectează gustul unor alimente, chiar dacă uh, uh, rezidurile au fost în cantitate foarte mică. Deci, sigur că se presupune că um, a fost întotdeauna bine curățată cala sau cisterna și din acest punct de vedere, sigur, Comisia nu are posibilitate să verifice. Mm, ne bazăm pe presupoziții, dar nu avem garanții că nimic nu se va întâmpla. Și când vom vorbi și despre Convenția de la Hong Kong, o să vedem acolo ce eforturi de uh, reglementare uh, se fac și că practic nu avem posibilitatea să ne implicăm foarte mult. Comisia spune nu vă temeți, întotdeauna uh, se respectă această regulă pretutindeni în lume de a spăla bine, uh, de a curăța cala avioanelor. Dacă ar fi adevărat, nu aș avea dubii, dar eu mă îndoiesc că, totuși că există posibilitatea implementării acestor prevederi. Comisia spune, dacă a fost spălată cala, e în regulă. Eu însă nu am instrumentele legale pentru a verifica dacă a fost spălată și dacă, într-adevăr, nu există substanțe uh, nocive uh, care pot uh, afecta până la urmă sănătatea. Și mă întreb și de ce Comisia uh, nu uh, colaborează, practic, nu copiază solicitările din lista industrială în ce privește uh, problemele de posibilitățile de contaminare cu uh, uleiuri minerale ale alimentelor care sunt transportate. Pentru că, da, nu știu, putem asuma, presupune că sistemul funcționează bine, dar nu avem posibilitate de verificare. Președintele, mulțumesc, Carl Schlüter. Înainte de a-i da cuvântul din nou Comisie. Uh, puteți să ne spuneți, de fapt, și despre uh, ce dimensiuni vorbim, uh, ce cantități Uh, sunt transportate și ce uh, cantități pot fi afectate. Domnule președinte, nu sunt în măsură să răspund la întrebarea dumneavoastră, dar cantitățile transportate de nave uh, pot să fie până la urmă de 50 Eh, e vorba doar de cantități în mililitri. Între 10.000 eh, până la 100.000 de tone sunt eh, până la urmă cantitățile transportate, dar e vorba și de uh, substanțe de furaje de anim- pentru animale care sunt uh, transportate de asemenea nave și uh, mai puțin de alimente destinate alimentației umane. Dar uh, îi răspund domnului Șlită, noi nu subestimăm riscul, dar minimalizăm riscul prin această listă de substanțe, orice fel de substanță chimică nu este autorizată. Deci, până la urmă, substanțele pe care le menționează domnul Schlitter sunt în cantitate foarte mică. În ce privește spălarea, curățarea calei, trebuie să existe o asumare înscris din partea uh, capitanului navei că a fost curățată corespunzător cala. Aceasta este o regulă internațională pentru că există, conform legislației internaționale, responsabilitatea capitanului pentru mărfurile pe care le transportă. Deci el dă o declarație scrisă care poate fi verificată de către autoritățile portoare, inclusiv de către autoritățile cu uh, responsabilități în domeniul sanitar. Și fie că uh, alimentele care sunt destinate uh, hranei animalelor sau uh, alimentele umane trebuie să uh, nu poată fi afectate de către reziduri. Iar în ce privește substanța pe care a menționat-o uh, domnul Schlüter, ea uh, dă uh, mirosuri neplăcute alimentelor transportate. Acest miros neplăcut însă imediat indică și faptul că nu a fost efectuată corespunzător curățarea calei. Deci există o legislație care trebuie să fie respectată și nu a fost raportat nici un fel de incident sau accident de vreun stat membru sau de reprezentanții industriei. Mulțumesc. Okay, Carl. Well, you continue to evolve. Carl, continuați să evitați întrebarea mea în legătură cu uh, grăsimile lichide și uleiurile transportate. Dumneavoastră, uh, uh, spuneți că uh, este responsabilitatea capitanului dar ex, au fost 50 uh, de companii implicate când au apărut probleme și nimeni nu vroia să-și asume responsabilitatea pentru că uh, era o companie care uh, era transportator, altă companie care răspundea de uh, marfă, altă companie răspundea de echipaj altă, și altă companie de, către, de capitan. Deci până la urmă au fost 50 de uh, organisme, companii care transportau. Iar uh, dacă uh, vorbim despre uh, transportul uh, de apă dulce, de pildă, probabil că uh, obiecția mea ar fi creat locuri de muncă în Europa. Möchte die Kommission dazu noch was sagen? Dorește Comisia să mai intervină o dată, domnul Pule? Domnule președinte, nu i-am răspuns domnului Schlüter în legătură cu grăsimile alimentare. Uh, dar uh, nu este nevoie de o legislație specială pentru transportul de uh, grăsimi minerale alimentare uh, nu trebuie să existe o derogare pentru ele, pentru că anexa conține substanțe care nu sunt destinate uh, alimentației, deci alte tipuri de grăsimi uh, lichide care nu sunt destinate alimentației animale sau umane aceste grăsimi minerale albe uh, uh, sunt uh, îndepărtate prin spălare. Iar dacă nava a fost spălată, pot aceste grăsimi dispar și pot fi transportate după aceea și grăsimi destinate alimentației. Da, este adevărat că a existat un accident, dar nu a fost un accident, a fost o verificare a documentelor produse de către uh, capitan pentru a verifica dacă a fost bine curățată cala. Sigur, cum uh, spuneți, putem crede sau nu crede, uh, putem cere alte tipuri de certificare din partea autorităților portului de origine care să confirme că a fost bine curățată cala. Dar noi credem că, respectându-se regulile comerțului internațional, această uh, confirmare de către uh, capitanul navei că s-a efectuat garanția constituie o garanție suficientă, sigur, păstrând proporțiile în acest domeniu. Acesta este răspunsul meu către domnul Schlitter. Mulțumesc foarte mult și încheiem aici discuția noastră pe marginea acestei obiecții pe 19 18 martie vom vota în comisie și vom vedea care va fi rezultatul votului, dacă mergem sau nu mai departe în uh, plenara uh, numărul 1 din aprilie. Și acum punctul 6 de pe ordinea de zi, Carl Schlüter, din nou Convenția Internațională de la Hong Kong privind reciclarea sigură și ecologică a navelor și voi da cuvântul mai întâi raportorului. Day Mulțumesc, astăzi este ziua mea, după cum se vede. Mulțumesc, domnule președinte. După cum vă amintiți, am vorbit de un regulament privind aplicarea Convenției Internaționale de la Hong Kong în Europa. A fost un raport tot al meu. Convenția de la Hong Kong stabilește standardele internaționale pentru uh, reciclarea navelor dar uh, standardele acestea, după părerea mea și după părerea europenilor, sunt scăzute. De aceea am dorit să le îmbunătățim. După cum vă amintiți, uh, vorbeam și de Convenția de la Basel, care uh, interzice exportul de deșeuri toxică, iar uh, Uh, majoritatea navelor care intră în Convenția Internațională de la Hong Kong transportă deșeuri toxice, substanțe toxice, uh, electrice, uh, tot asbest și așa mai departe. Deci tot felul de deșeuri toxice. Majoritatea acestor nave sunt umplute cu deșeuri toxice iar uh, ideea este să se evite convenția de la Basel, spunând că ce se transportă nu sunt deșeuri și când ies uh, din apele teritoriale europene, să spunem, mai mai să vezi, dar sunt deșeuri toxice și ajung cu ele în India. Mai mult de 90% dintre ele sunt în această categorie. Regulile europene pe care le-am stabilit noi, din cauza faptului că nu s-a putut pune în aplicare convenția de la Basel, permit exportarea acestor uh, deșeuri, uh, dar ideea ar fi să se respecte logica Convenției de la Basel. În ce sens? în sensul că ar trebui să fie incluse prevederi care să uh, prevadă curățirea suprafeței navelor, echipamente necesare, recuperarea echipamentelor, uh, măsuri de precauție, măsuri de siguranță. Și de asemenea uh, existența unor firme de reciclare pentru aceste deșeuri toxice. Deci toate acestea sunt condiții pe care dorim să le impunem în Europa, chiar dacă nava este exportată să fie reciclată în altă parte. Și recomand Comisiei să uh, voteze în favoarea ratificării Convenției Internaționale de la Hong Kong Uh, Convenția de la Hong Kong nu va produce efecte imediat. Numai Norvegia cred că a ratificat-o. Norvegia nu este membra Uniunii Europene. A avut timp să se ocupe de chestia asta și nu a avut timp să se ocupe de uleiurile despre care vorbeam mai devreme. Dar Norvegia este singura țară care a ratificat această convenție regulamentul european pe care l-am adoptat uh, va produce efecte la 31 decembrie 2015, uh, cel mai târziu în 2018, în funcție de disponibilitatea și capacitatea uh, acestor facilități aprobate la nivel global. Dacă Convenția de la Hong Kong este ratificată uh, înainte de intrarea în vigoare a, regulamentului nostru, atunci o să avem o portiță de scăpare, pentru că navele pot fi exportate fără a avea niște reguli puse la punct. Uh, majoritatea însă cred că această convenție de la Hong Kong nu va fi ratificată înainte de 2020 pentru că sunt foarte multe condiții referitoare la numărul de țări care trebuie să o ratifice, cât trebuie să reprezinte ele din capacitatea de reciclare, cât uh, din activitatea de transport maritim. Deci chiar și așa este uh, un risc și ar trebui să existe o prevedere uh, pe care uh, să o avem înainte uh, prevăzută undeva dacă regulamentul nostru nu intră în uh, vigoare. De asemenea, cum spuneam mai devreme, recomand aprobarea și ratificarea acestei convenții și dacă folosim regulile din Hong Kong pentru a îmbunătăți regulile europene, pentru că fiecare țară din Europa poate să meargă dincolo de regulile din Convenția de la Hong Kong la nivel global. Uh, convenția reprezintă o îmbunătățire, de aceea recomand să votăm în favoarea ei. Mulțumesc. Thank you. Um, I really have nothing... Mulțumesc foarte mult. Uh, n-am nimic de spus care ceva să nu fie cuprins în expunerea de motive. Convinția de la Hong Kong este insuficientă, trebuie să mergem dincolo de ea, și, dar e oricum mai bună decât nimic și este uimitor cât de mult durează ratificarea acestor instrumente internaționale, după cum s-a spus deja. Uh, pentru că mă întreb oare ce putem face noi la nivel global, ținând cont de faptul că lucrurile merg atât de încet. Uh, am fost dezamăgit de faptul că propunerea inițială a lui Carl Schlitter a fost respinsă de Parlament și susțin ce spune și susțin recomandarea lui Carl Schlitter Mulțumesc. Und dann... Mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnul Schlüter uh, a prezentat deja foarte bine care este contextul acestei dezbateri. Sigur că există un regulament privind reciclarea navelor care este în vigoare, dar regulamentul acesta se aplică numai uh, navele, navelor care au un pavilion european, uh, pentru că Uniunea Europeană dorește și are o răspundere față de îmbunătățirea situației la nivel internațional. Asta este, de fapt, conținutul Convenției de la Hong Kong. Asta va face Convenția de la Hong Kong. Sunt două aspecte de subliniat, în primul și în primul rând. Uh, va um, reduce impactul de mediu al uh, vaselor care vor fi reciclate, impactul de mediu asupra mediului marin și se va crea și un teren de egalitate pentru uh, instalațiile care uh, fac o reciclare sănătoasă, corectă a navelor și altele care sunt sub standarde. Uh, s-a propus obligativitatea ca statele membre să ratifice Convenția de la Hong Kong. Nu toate statele membre au dorit să facă acest lucru. Am dezbătut pe larg această chestiune la Consiliu, dar acum am ajuns la un compromis, uh, iar statele membre sunt autorizate acum uh, să ratifice Convenția, iar susținerea dată de domnul Schlüter acestei propuneri este binevenită și să sperăm că Parlamentul vă va urma și în felul acesta vom uh, finaliza procedura înainte de uh, sfârșitul acestei legislaturi, pentru că sunt state membre care așteaptă finalizarea acestei proceduri pentru ca și ele să poată să uh, facă acest lucru. Mulțumesc. Am încheiat dezbaterea pe marginea acestui punct de pe ordinea zi. Astăzi, ora 16, este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, după ce urmează votul în MV, pentru că s-ar putea ca în plenară să avem votul deja pe 12 martie. Și trecem acum la întrebarea cu solicitare de răspuns oral în ce privește îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente. Este vorba de o întrebare orală și aici aș da cuvântul comisiei. Vă rog. Herr Mico. Domnul Mico. Bitte. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte pe baza întrebărilor primite, de fapt e un set de întrebări în legătură cu inițiativa REFIT legată de legislația generală în domeniul alimentar. Vreau să vă spun că dacă e nevoie de orice precizare, pot să vă dau informații mai amănunțite. După cum știți, în primul rând, inițiativa REFIT se ocupă de funcționarea cadrului legal existent în lumina evoluțiilor recente. Multe acte normative au fost deja adoptate cu ceva timp în urmă. Întrebarea care se pune dacă mai corespunde cadrul legislativ pentru scopul inițial atunci când s-a făcut propunerea. E așadar o logică generală a inițiativei REFIT. Evident, în domeniul alimentar, după cum știți, există un cadru legal foarte complicat, cu multe legături între normele legislative. Iată de ce am început uh, mai întâi cu analiză generală, uh, uh, un control de sănătate, ca să spunem așa, și apoi am adoptat un document de lucru al Comisiei în decembrie care descrie cadrul general și chestiunile care trebuie examinate în exercițiul acesta refit. A reieșit foarte clar că n-ar avea sens să ne concentrăm pe norme individuale dacă nu începem de la bază și anume <clears throat> legislația generală în domeniul alimentar. Deci rog, decizia care inițiativa are fi, după cum a arătat Comisia și Secretariatul General, legislația generală în domeniul alimentar este ținta noastră. Dumneavoastră ați întrebat amănunte în legătură cu exercițiul. Trebuie să vă spunem că suntem doar în faza pregătitoare. Comisia intenționează să lanseze două evaluări, două exerciții de evaluare externă. Unul să se ocupe de partea generală a regulamentului 178 din 2002 și unul să se ocupe de sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje. Acestea mi se par că sunt o ilustrare foarte bună ce vrem să spunem că evoluția, știți, scandalul cu frauda cu alimentele în trecutul recent și există posibilitatea de a descoperi dacă în sistemul de alete rapide putem elabora instrumente care se ocupe de probleme care nu existau în trecut. Evident, suntem conștienți că în acest proces trebuie să primim uh, reacții, feedback de la toți cei interesați. Iată de ce procesul e foarte inclusiv și transparent uh, de la bun început. Vrem să ne bucurăm de participare pe de o parte a tuturor statelor membre, experți din state membre, orice factori interesați uh, din domeniul agențiilor economici sau consumatori, cetățeni, ONG-uri și așa mai departe. Iată de ce am început în procedurile, am avut o întâlnire cu statele membre pe 3 martie Vreau să subliniez că noi considerăm că ar fi foarte util dacă Parlamentul European uh, s-ar implica de la bun început. Iată de ce am și invitat Parlamentul European la această inițiativă. Din păcate, n-a venit nimeni deocamdată. N-a existat participare, dar invitația noastră continuă să fie valabilă. Vom consulta factorii de interes în cadrul grupului consultativ privind uh, Planșul alimentar, sănătatea umană animalelor și plantelor și avem aici un grup special pentru refici. Vreau să vă spun că în timp ce participarea la grupul consultativ ca tare este limitată și avem 48-45 de participanți, Grupul de lucru pentru REFID e deschis și celor care nu sunt membri ai grupului consultativ. E complet deschis pentru oricine interesat de inițiativa REFIT. În acea discuție s-au făcut unele propuneri în legătură cu elementele din legislația alimentară generală, ar trebui să fie evaluate acest exercițiu de evaluare și acum se discută cu toate părțile implicate pe baza acelei discuții care ar trebui să se încheie pe 14 martie. Vom avea setul final de întrebări de chestiuni care să fie evaluate și apoi vom avea studiile externe pe care intenționăm să le lansăm în luna mai și credem că vom primi rapoartele la sfârșitul anului 2014. Apoi, în funcție de rezultatele acelor evaluări, trebuie să vă spun că deocamdată nu facem vreo revizuire legislativă. Ce se întâmplă în prezent este exercițiul de evaluare care ne va arăta în ce măsură legislația generală alimentară este adecvată și abia într-o etapă ulterioară se va decide o revizuire dacă va fi cazul. Nu știu dacă vă mulțumește acest răspuns. Dacă nu, vă stau la dispoziție pentru alte amănunte. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu am colegi. Ba da, Carl dorește să intervină. Da, da. Vă spuneam eu că e ziua mea. Colega cu întrebarea m-a rugat să o reprezint astăzi. Vă mulțumesc pentru răspuns. Îngrijorările care au motivat uh, formularea întrebării, deși toată lumea e de acord cu ideea simplificării, personal, când vreau să râdă publicul, citesc standardele legate de nectarine. Unul dintre cele 10 standarde de calitate care mai rămân și un exemplu bun uh, în legătură cu ce să abolim, ceea ce ar fi în avantajul industriei și al publicului. Dar avem o îngrijorare și anume că <clears throat> membrii acelui forum la nivel înalt Este o contribuție mare de la marile corporații, în timp ce dumneavoastră în document spuneți că 9% sunt întreprinderi mici și mijlocii și că majoritatea locurilor de muncă e reprezentată de aceștia. Vă întreb, există un echilibru între ONG-uri, mici întreprinderi și mari întreprinderi în forumul consultativ? care este probabilitatea, chiar dacă invitația e adresată tuturor, ca vecinul meu care are un microabator chiar să vină la forumul dumneavoastră, chiar dacă poate, oare are timp, își poate permite sau alte micro-întreprinderi se pot organiza, să trimită pe cineva acolo, au bani să își permit. Chiar dacă e deschisă participarea, oare nu e o reprezentare dezechilibrată în funcție de capacitatea administrativă și economică diferită? Sunt îngrijorat pentru că aș vedea că beneficiul major ar fi de a ușura povara pentru cele mai mici întreprinderi, pentru că ele au cele mai mici piețe de export. Vecinul meu n-a exportat niciodată nimic, nici măcar de un euro într-o altă țară. Totul vinde clienților pe plan local. Europenii apreciază tot mai mult uh, piețele unde vin fermierii și de multe ori legea europeană sau interpretarea națională a legii europene duce la poveri ridicole pentru micile întreprinderi care încearcă să vândă ceva pe plan local fără a pune vreun risc pentru piața sau publicul european. Deci autoritățile locale ar trebui să hotărască cum uh, um, rezolvă probleme dacă apar pe plan local la micro -întreprinderi. Deci principalul beneficiu ar fi pentru ăștia mici, pentru că mari actori au întotdeauna influență, lobby și cei mari se pot adapta întotdeauna. Pentru cei mici e o capacitate mai mică de a veni la Bruxelles Mă îngrijorează această lipsă de echilibru și faptul că ONG-urile nu au o influență adecvată. De ce invitați unele companii și nu o reprezentare mai generică a celor mari în acel grup? A doua îngrijorare, ca să ne asigurăm că nu <clears throat> renunțăm la principiul precauției, să-mi dați garanții că acesta va continua să fie valabil și reducerea poverii să fie într-adevăr a poverii și nu a o reducere a siguranței sau a protecției mediului. Mulțumesc. Vă rog, Comisia. Uh, Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să vă spun că suntem conștienți de aceste îngrijorări și le avem în vedere cu atenție. Știm că există o proporție semnificativă de mici firme în sectorul alimentar și ne interesează foarte mult <clears throat> ca reprezentanții acelor agenți economici să fie. Aș vrea să spun foarte clar că n-ar trebui să interpretăm uh, cum că refit e ceva care face consultări doar la forum la nivel înalt. Apropo, DG Enterprise au creat acest forum la nivel înalt pentru alte scopuri acum 2 ani dar a fost și interesul de a informa în legătură cu evoluțiile, noile inițiative în sectorul aprovizionării cu alimente. Am acceptat această provocare și avem rezultate foarte bune, informăm, utilizăm acest forum pentru un schimb de păreri în legătură cu inițiative în derulare și noi propuneri legislative, nu doar pentru refit. Deci forumul la nivel înalt rămâne un loc uh, unde oferim informații, dar nu este deloc singurul partener în exercițiul REFIT. Este oarecum un grup consultativ al nostru în care reprezentarea consumatorilor și ONG-urilor e foarte mare. Mai mult de jumătate dintre participanți, dacă vă uitați, și în ce privește prezența operatorilor. Și pe lângă acestea am creat un grup de lucru deschis tuturor. Desigur că există o problemă cum să facem ca micii agenți economici să participe la discuție, sunt de acord. Cu toate acestea, ei sunt parțial reprezentați de interesele consumatorilor, pentru că organizațiile de consumatori adesea apără interesele micilor firme și trebuie să vă spun că organizațiile de consumatori pot să aibă o reprezentare mai mare decât a oricui altcuiva în grupul consultativ, deci le permite un, de să fie un număr mai mare de reprezentanți prezenți la ședințe și, în plus, intenționăm să colaborăm strâns cu statele membre care sunt foarte interesate de această inițiativă și care doresc eventual să participe la analize mai amănunțite în anumite sectoare după cum știți, s-a întâmplat deja în Olanda pentru sectorul panificației, s-au făcut unele analize și în Regatul Unit, sunt și alte interese. Toate informațiile acestea vor uh, contribui la inițiativă. Ca să răspund la întrebarea despre uh, punerea în discuție a principiilor de bază. Nu, nu această intenție a refit. Pot să vă asigur că intenția nu este să punem sub semnul întrebării principiile. Intenția este să vedem, să descoperim dacă practicile actuale satisfac așteptările care au fost incluse în legislație, așa cum era intenția originală. Și repet, faptul că întrebarea care se pune este dacă legislația, cum e redactată acum, sau cum a fost de fapt formulată în 2002, mai corespunde scopului care există acum, în 2014. Pentru că au existat evoluții, au apărut elemente noi, au apărut semne de întrebare. Trebuie să dăm răspunsuri și pot să vă asigur că pe noi ce ne interesează nu e deloc să scădem nivelul de siguranță alimentară și de asigurare a consumatorilor în legătură cu alimentele, dar trebuie să acceptăm că unele evoluții pot să modifice situația astfel încât să găsim modalități mai eficiente de implementare a acelor principii. Evident, cred că va fi bine să se pună aceste întrebări odată ce dispunem de rezultatele evaluării, când o să vedem cum se face implementarea legislației alimentare generale, cum e văzută din perspectiva practică, state membre, operatori și atunci vom avea întrebările care abia atunci o să definească dacă, pentru că un rezultat ar putea să fie că totul merge minunat sau merge pe cât de bine s-ar putea, chiar dacă nu e perfect și nu trebuie să schimbăm nimic. E și aceasta o posibilitate, ca acesta să fie rezultatul. Pentru mine e greu de anticipat care va fi rezultatul evaluării, dar vom vedea la sfârșitul lui 2014. Mulțumesc și am încheiat aici ordinea de zi. Pe 10 martie, asta înseamnă luna viitoare, avem următoarea ședință a Comisiei la Strasburg uh, până dintre orele 19 și până la 22.30. Uh, nu va fi o întâlnire plicticoasă, sper să participe cât mai mulți colegi. Pe 19 martie, între orele 9 până la 12.30 și de la orele 15 până la 18.30 și pe 14 aprilie ultima ședință a comisiei noastre în intervalul orar 19-22.30. Și uh, uh, vor fi uh, ultimele noastre întâlniri în această perioadă legislativă. Pentru astăzi uh, încheiem ședința. Mulțumesc tuturor pentru participare. Ne vedem luni.